Este un raport lung, dar uh, nu voi uh, intra în detalii pe toate secțiunile. Însă voi răspunde cu plăcere tuturor întrebărilor colegilor. În primul rând, cred că este important să ne referim la începutul raportului. M-am uitat la procedura generală legată de controlul bugetar în Parlament. Curtea Europeană de Conturi consideră că, în special, cheltuielile cu personalul și rata fraudei s-au diminuat cel puțin în acest tip de cheltuieli decât în alte domenii. Destul de puține tranzacții au fost verificate de Curtea de Conturi. Am vorbit cu câțiva reprezentanți ai Curții despre reducerea ratei de eroare. Este adevărat că s-a întâmplat acest lucru, dar dacă sunt erori, există totuși un risc destul de mare pentru Parlament. Și putem vedea acest lucru manifestându-se în mod regulat. Există rapoarte în mass media despre această rată de eroare în Parlament. Deci cred că ar fi bine să ne concentrăm mai mult pe aceste aspecte și uh, să invităm Curtea de Conturi să analizeze bugetul bazat pe performanțe, la care mă voi referi și mai târziu. Dacă ne uităm la documentele aferente la conturi, se așteaptă ca această comisie să fie expertă în evaluarea conturilor. Desigur, putem să dobândim tot mai multă experiență în acest domeniu și, datorită acestei experiențe, putem trage niște concluzii. Însă, dacă fac o comparație cu modul în care lucrurile sunt abordate în parlamentele naționale, de exemplu, în țările de jos, uh, Pot să vă spun că acolo, înainte de o evaluare politică, se oferă o evaluare a conturilor și se subliniază toate aspectele controversate, iar această evaluare este pregătită de secretariat care are experiență în evaluarea și analiza conturilor. Cred că am putea să adoptăm și noi o procedură similară în Parlament. Nu trebuie neapărat să implicăm alte direcții generale. Putem să folosim, de exemplu, resurse din Direcția Generală de Servicii de Cercetare Parlamentară sau din EPO ar putea ca aceste direcții să ne sprijine în acest proces. Însă trebuie să alocăm câteva resurse specifice pentru acest lucru pe viitor, astfel încât să putem desfășura niște controle mai specifice. E vorba de 1,2 miliarde de euro, un buget uh, destul de mare. Și haideți să nu uităm acest lucru. Apoi, Uitându-ne din perspectiva unui buget bazat pe performanțe, ar trebui să avem în vedere și pierderile. Cred că în Parlament s-a făcut uh, o muncă destul de bună și am um, subliniat acest lucru în câteva aliniate. Cred că anumite părți ale Parlamentului sunt foarte bine concentrate pe un buget bazat pe performanță. Însă pe mine mă îngrijorează politica de comunicare despre care s-a discutat deja în mai multe rânduri în trecut, de exemplu premiul Lux. Casa Europeană a Istoriei, de asemenea birourile de informații, Aș uh, dori să invit Curtea de Conturi, de fapt am făcut deja acest lucru în raportul meu, să analizeze politica de comunicare nu numai în cadrul Parlamentului European, ci în general, pentru a vedea cum putem să îmbunătățim bugetul bazat pe performanțe în acest domeniu și cum putem să ajungem la oamenii care nu au un interes natural și spontan pentru instituțiile Uniunii Europene. Aceasta este o provocare pentru politică în general, pentru că observăm această lipsă generală de interes vis-a-vis -vis de politică și trebuie să ne gândim la modul în care putem să intrăm în contact cu aceste persoane, modul în care putem să le transmitem un mesaj. Și din acest punct de vedere nu am văzut nicio idee inovatoare. Noi suntem um, obișnuiți cu trimiterea de semnale, dar nu cred că suntem obișnuiți să ascultăm, nu suntem obișnuiți să fim interactivi. Casa Europeană a Istoriei, am putea să ne întrebăm dacă aceasta chiar este de competența Parlamentului. Până la urmă, tot acest cartier devine un fel de atracție turistică pentru Bruxelles și cu tot respectul pentru colegii um, din Bruxelles, cred că ar trebui să primim și noi ceva în schimb. Uh, Până la urmă, acest cartier devine atrăgător ca rezultat al instituțiilor Uniunii Europene și trebuie să vedem cum poate contribui și o municipalitate la acest lucru. Există mai multe forme prin care poate să contribuie. Apoi, transparența costurile de transport. S-a vorbit despre acestea în audierea cu secretarul general al Parlamentului site-ul uh, web al uh, Parlamentului, de asemenea pagina de web a deputaților, dar și alte um, profesii uh, alternative și, de asemenea, perioada de tranziție de la o profesie la alta. De asemenea, fondul voluntar de pensii, care a fost pus la dispoziția eurodeputaților până în 2009. Acesta este afectat de deficite majore, care îi periclitează viitorul. Colegii din Germania și din țările de jos uh, m-au uh, interpelat în acest sens. Au fost câteva rapoarte în mass media din țările de jos pe marginea acestui subiect. Este o dezbatere în desfășurare iar rata de acoperire este destul de mică, 37%. Rata de acoperire pentru pensiile complementare este de obicei de 105%. Și noi chiar am um, făcut reduceri de pensii pentru a păstra un echilibru. Nu vreau să fac o comparație, pentru că structura este diferită, dar, din păcate, în cele din urmă, contribuabilul va trebui să plătească și cred că trebuie să găsim o altă soluție. Câțiva foști uh, eurodeputați încă contribuie cu sume uh, modice, dar nu au primit încă o pensie. Poate că ar trebui să ne adresăm celor care primesc deja pensia, astfel încât um, să nu cadă întreaga povară pe umerii contribuabililor. Este dificil, deoarece sunt implicate obligații de natură juridică, dar este un punct nevralgic pentru Parlament. Și un alt punct destul de controversat, nu numai parlament, ci, pentru Parlament, ci în general, e faptul că Pensiile pentru funcționarii europeni sunt plătite de comisie și nu există nicio soluție. De exemplu, în cazul Regatului Unit, dacă un stat membru, cum se întâmplă, va părăsi Uniunea Europeană, cine va plăti pensiile funcționarilor? Funcționarii vor rămâne la mila Guvernului Național și uh, vor depinde de decizia acestora? Și un alt punct important, partidele politice europene. Am avut uh, o reuniune cu ușile închise despre acest subiect, la care am făcut câteva propuneri. Acolo am uh, făcut propuneri de îmbunătățire a controlelor. Au fost câteva scandaluri legate de partide uh, legate de partidele mai noi, mai degrabă decât de partidele vechi. Și s-au luat câteva măsuri. Dar de multe ori ziariștii vin cu informații, ajung la informații pe care noi nu le-am primit din surse interne. De exemplu, Ernst Young a divulgat recent câteva informații. Și aceasta este o problemă și ar trebui să rezolvăm problema pe viitor. Autoritatea care și-a început munca anul acesta are un personal destul de redus, va depinde de administrație, dar um, și administrația are personal puțin uh, dedicat acestei uh, chestiuni. Cred că în momentul în care finalizăm procedura de descărcare de gestiune, ar trebui ca toate părțile implicate inclusiv partidele politice europene, ar trebui implicate pentru a vedea ce formă de acoperare se poate stabili cu această autoritate pentru a putea îmbunătăți controlul bugetar și pentru a permite Comisiei Cont să desfășoare anchete și să analizeze materialul care provine de la partidele politice. Și un ultim punct, mai degrabă de natură politică, menționat și de doamna președinte. Aspectele legate de abuzuri și cazurile de nepotism din partea fostului președinte al Parlamentului European, Martin Schulz. S-au uh, transmis câteva întrebări suplimentare și sunt convins că acest punct va reveni în discuție. În raportul uh, de anul trecut al domnului Pipa, s-a regăsit acest subiect. Deci deja a fost discutat. Poate că acum uh, se cunosc mai multe informații, dar uh, va fi dificil ca aceste informații să fie incluse până la urmă în raport. În calitate de raportor, eu consider că este datoria comisiei noastre să analizeze lucrurile într-un mod foarte obiectiv și să verifice în ce măsură aceste informații au fost acoperite de rezoluțiile precedente și de investigațiile precedente. Și dacă au mai rămas aspecte nerezolvate, putem să introducem recomandări în acest raport. Dar dacă e vorba doar de a repeta aceste recomandări, eventual schimbând formularea, atunci nu știu dacă acestea au o valoare suplimentară dacă vor duce la acțiuni suplimentare sau la investigații suplimentare. Deja am făcut o recomandare în uh, acest sens, politica de numire a directorilor generali. Deja există un comitet consultativ pentru acest lucru în Parlament. Însă, în cadrul acestei uh, comisii, sunt uh, directorii generali uh, ai uh, diverselor direcții generale. Deci, dacă vrem să ne asigurăm că nu există nereguli în acest domeniu, trebuie implicate și nivelurile inferioare ale managementului. Trebuie ca și acestea să fie reprezentate în acest comitet, deoarece acestea sunt plângerile pe care le primim de cele mai multe ori toate bune și frumoase, dar dacă vrei să ai o carieră aici, atunci trebuie să iei în calcul aspecte de natură politică pentru a ajunge la posturile superioare de conducere. Deci trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte ca să evităm cazurile de nepotism în viitor. Deocamdată atât din partea mea, vă răspund cu plăcere întrebărilor. Mulțumesc, mulțumesc, domnule De Jong. Bugetul Parlamentului este mereu o secțiune problematică. Acest lucru se întâmplă în fiecare an și raportorului îi este mereu dificil. Domnul Savana. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc domnului raportor De Jong pentru prezentarea foarte cuprinzătoare și, în general, foarte echilibrată acestui proiect de raport. Suntem de acord cu câteva dintre aspectele critice pe care le-ați menționat și a fost o listă destul de lungă. De exemplu, lipsa de eficiență în strategia de comunicare a Parlamentului, um, rentabilitatea premiului Lux, costurile implicate de Casa Europeană a Istoriei, costurile uh, care tot cresc pentru regimul uh, de pensii voluntare și îmbunătățirea tehnologică. Însă vreau să mă opresc aici și să spun ceva și despre lucrurile bune. Transparența, de exemplu. Noi luptăm cu înverșunare pentru transparență în acest Parlament. Însă nu știu dacă cea mai bună modalitate de abordare a transparenței uh, este um, unică, poate că avem câteva păreri divergente în acest sens. Și Raportul sugerează că toate documentele relevante cu privire la cheltuieli ar trebui să fie făcute publice și că ar trebui să existe pe site uh, fiecare uh, bilet, factură și așa mai departe. Dar eu nu cred că astfel am ajunge la cele mai bune rezultate. Așteptăm uh, oricum câteva modificări în ceea ce privește transparența. Majoritatea informațiilor uh, solicitate se regăsesc deja pe pagina de web a Parlamentului. Cea mai mare îngrijorare a noastră este, desigur, să nu creștem costurile administrative. Și nu mă refer aici numai la costuri ca cifre, ca numere. Ne îngrijorează și mai mult faptul că acest lucru ar putea duce la un haos, ca să fiu sincer. Și nu mă refer neapărat la cheltuieli, la modul în care se folosesc banii, ci mă refer la aspectele administrative. Ce s-ar întâmpla dacă am uh, urma în literă, în recomandările proiectului noastră de raport? Deci, așa cum v-am spus, și noi suntem în favoarea transparenței. Dar poate că ar fi bine să mai explorăm și alte variante și să vedem cum putem să ne descurcăm mai bine din acest punct de vedere. În ceea ce privește partidele politice, grupurile și fundațiile, cred că obiectivul general este împărtășit de toată lumea. Îl împărtășim și noi. Dar, după părerea noastră, problema este următoarea. Dacă ne uităm la diversele probleme implicate, din, implicate de utilizarea fondurilor, uh, Există diferențe majore între diversele partide politice și cred că știm cu toții care sunt acestea. Nu e cazul să intrăm în detalii pe marginea fiecărui grup în parte. Cred că eu uh, știu ce trebuie să fac ca să pot să, ca să-mi utilizez uh, cei 400 de euro. De exemplu, dacă mă duc uh, undeva în Laponia și uh, am o audiență de 700 de persoane și am și uh, un anunț în ziar, da, trebuie să existe un control, dar există deja aceste dovezi. Nu cred că cred că toată birocrația prin care, toate procedurile birocratice prin care trecem, trebuie să fie, până la urmă, calibrate cu fiecare situație în parte și nu știu cât de bine ne mai putem descurca în acest sens. Noi vom înainta câteva amendamente pe marginea acestor aspecte. Desigur, vă mulțumesc încă o dată și um, dorim să mai discutăm toate aceste aspecte în cadrul raportului noastră foarte competent și foarte progresist, domnule De Jong. Mulțumim! Mulțumim, domnul Gaia. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez pe ultimul punct menționat de domnul De Jong și cred că modul în care acesta l-a prezentat a fost foarte corect. Numirea personalului de către ultimul președinte. Într-adevăr, ar trebui să avem în vedere numai informațiile noi și să nu preluăm toate elementele din raportul precedent, pe care, de altfel, eu am votat împotrivă, pentru că nu am fost de acord cu el. Cred că așa ar trebui să procedăm și aveți sprijinul meu și aveți sprijinul majorității membrilor grupului meu. În calitate de comisie trebuie să fie clar că acest raport și publicitatea pe care o va atrage va avea un rol semnificativ în rezultatele alegerilor din Germania. Deci trebuie să ne hotărâm dacă la urmă, ce rol vrem să jucăm în campania electorală din Germania? Ideea este că sunt de acord cu domnul De Jong. întrebarea legată de încălcarea normelor sau de anumite situații care cer clarificări suplimentare cu privire la interpretarea acestor norme. Din ce observ eu din raport și din documentele citite, există câteva contradicții Și dacă știți care este soluția, nu am nicio problemă în uh, a continua. Nu cred că... Dacă, însă dacă nu e cazul, atunci consider că Comisia de Control Bugetar are sarcina de a anunța acest lucru și de a prezenta o alternativă. Și ar trebui să-i ceară Comisiei ca în astfel de cazuri să se asigure că costurile pentru funcționarii transferați sunt cele mai bune pentru Parlament, pentru funcționarii detașați. Cred că, deocamdată, situația este dificilă avem poziția administrației Parlamentului care spune că nu s-au încălcat normele. Nici eu nu identific vreo încălcare. Însă, se pare că în Germania părerea este că anumite norme au fost încălcate. Și până la urmă, aici comisia trebuie să își joace rolul. Desigur, comisia poate să nu fie de acord cu administrația, dar dacă administrația nu a identificat nicio încălcare și comisia a identificat acest lucru, trebuie să aibă consecințe pentru administrație. Mulțumim. Așteptăm um, părerea administrației Parlamentului, avizul lor cu privire la uh, întrebarea noastră. Încă nu știm dacă au existat încălcări sau nu. Termenul limită pentru publicarea acestui aviz a fost 3 martie și sperăm că îl vom primi până atunci ca să avem timp suficient să studiem toate detaliile. Domnul Iavor. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să încep prin a mulțumi raportorului pentru acest proiect de raport excelent, care reprezintă un, un punct de plecare foarte bun. În uh, raport se vorbește despre sprijinul acordat membrilor Comisiei Cont, despre principiul alcătuirii bugetului în funcție de performanță, despre sediul unic, acea inițiativă care nu e nouă, dar care e important de menționat din nou și din nou. De asemenea, îmi place foarte mult ideea de a avea website-uri mai personalizate pentru eurodeputați cu informații, inclusiv despre lobby și despre indemnizațiile primite. Pentru că nu am prea mult timp la dispoziție, vreau acum să mă refer la câteva chestiuni care cred eu că ar putea îmbunătăți și mai mult raportul. În primul rând, partidele politice și fundațiile care sunt finanțate de la buget. Aici uh, este loc de îmbunătățire, cred că ați putea adopta o poziție mai dură, mai fermă și în acest scop voi înainta câteva amendamente, astfel încât uh, controlele și verificările partidelor și fundațiilor să devină sistematice. Apoi, în uh, ce privește regimul indemnizațiilor, uh, asta este o dezbatere lungă, nu are rost să discutăm acum, dar e important să spunem clar că e vorba despre bani publici și că atunci când uh, se cheltuie bani publici, ei trebuie cheltuiți transparent. Există diferite modalități de a transparentiza această cheltuială și cred că temerile invocate cu privire la publicarea fiecărui bon pentru uh, nu știu ce cafeluță sau uh, alte nimicuri e nejustificată. Am putea impune un plafon să se publice toate cheltuielile peste, nu știu, 100 de euro, să zicem sau ar putea fi și alte modalități prin care eurodeputații nu sunt uh, forțați, nu sunt obligați să publice fiecare bon, fiecare chitanță, dar totuși să fie verificați. Deci mi se pare important. Acum, întrebarea este uh, dacă ar duce asta la o dezordine, la o, o harababură? Poate, la nivel politic, pentru că știm bine că unii dintre eurodeputații noștri folosesc aceste alocații, aceste indemnizații ca o modalitate de a câștiga un salariu în plus. Și trebuie să găsim un echilibru între a nu uh, impune o povară administrativă prea mare, dar în același timp de a impune niște soluții ferme. Avem uh, și uh, problema libertății mandatului, dar eu cred că trebuie să insistăm pe maximum de transparență fără a crea prea multe bătăi de cap. Și uh, e nevoie să facem ceva, în orice caz, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în instituțiile europene, în special în Parlamentul European. În al treilea rând, foarte pe scurt, normele privind denunțătorii la nivel intern. Parlamentul are norme bune și uh, destul de ușor de aplicat în ce privește situația denunțătorilor. Nu uh, e clar însă cum sunt uh, protejați cei care sunt acreditați ca asistenți. Ar trebui să creăm un mecanism de protecție pentru aceștia. Văd aici câteva alineate referitoare la EMAS, mi se par foarte binevenite și totuși o să mai adaug niște amendamente pentru a le completa. Două alte chestiuni importante. Problema mm, locului de muncă secundar sau a activităților secundare. Am vrut să facem ceva în acest sens data trecută, însă chiar la sfârșitul procedurii din sesiunea plenară, aceste alineate din uh, raportul de descărcare pe anul trecut au fost pur și simplu Suprimată a fost scoase de majoritatea parlamentară. Însă știm că de fiecare dată când comisia noastră a vrut să facă ceva pentru a elimina aceste activități secundare remunerate ale eurodeputaților, n-a reușit. Problema însă e în continuare pe tapet. În ce privește situația lui Martin Schulz, trebuie să spunem clar că s-au întâmplat niște lucruri în 2014 în campanie și că am fi putut să corectăm situația anul trecut la raportul uh, de descărcare de gestiune. Dar uh, verzii care ne-au uh, susținut până la sfârșit în ședința plenară au pus chiar întrebări cu privire la situația lui Martin Schulz, dar la momentul votului final atunci când s-a eliminat și uh, alinatele privind uh, activitățile remunerate, activitățile secundare, e bine, până și ei, împreună cu restul grupurilor, majoritatea deci, au uh, votat împotrivă. Era momentul ideal să facem ceva împotriva președintelui. Înțeleg și văd că în Germania se derulează o campanie care poate să ducă la noi evoluții, însă eu trebuie să, să spun că am avut posibilitatea de a interveni, am avut uh, o procedură. Din păcate, majoritatea parlamentară a ratat ocazia de a corecta lucrurile și acum, în mod ciudat, iată, problema revine în fața noastră la un an distanță. Colegi Ali, bine. Domnul Ali. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, dragă colega de Jung, mai întâi trebuie să spun uh, că raportul acesta mi se pare foarte bun, foarte cuprinzător, bine detaliat. E foarte important să ne referim și la cheltuielile Parlamentului, nu numai pentru că 20% din uh, fondurile de la uh, rubrica 5, care financiar multianual, sunt alocate pentru bugetul Parlamentului, ci și pentru că Parlamentul European se bucură de o mare vizibilitate. Prin urmare, toate lucrurile care au fost menționate aici trebuie tratate cu mare atenție, pentru că ele pot avea un impact asupra opiniei publice din Europa. Pentru noi e important să mergem mai departe, adică să nu verificăm doar nivelul cheltuielilor, și procentul de erori sau de neregularități detectate, ci și modul în care au fost cheltuite resursele financiare și ce rezultate s-au obținut. Această abordare este uh, prezentă în raport uh, și uh, cred că domnul de Jung are dreptate că trebuie să încurajăm o alocare a bugetului în funcție de performanță. Asta trebuie insistat și în dialogul cu directorii. Și aș mai uh, menționa problema formării personalului și a rezultatelor obținute. Pentru mine unul e greu să găsesc informația respectivă, așa cum a spus și domnul de Jong, pentru că nu-mi dau seama cum putem măsura aceste rezultate, deși cheltuim resurse publice pentru instruire, ar trebui să existe un sistem prin care să putem evalua dacă sistemul de instruire de formare chiar uh, produce valoare adăugată cuvenită și necesară și să putem face asta în niște termeni concreți, cuantificabili. Doamna Schmidt. Mulțumesc. Discuția se face tot mai interesantă. În principiu, eu am încredere în Parlament, în secretarul general și ca majoritatea colegilor, bineînțeles, sunt pro-transparență. De aceea, în uh, aceste ultime zile și săptămâni, mi s-a părut uh, foarte interesant uh, să aud de la mass media tot felul de um, acuze la adresa președintelui. Cred că um, având în vedere aceste acuzații, trebuie să procedem la o clarificare urgentă. Nu știu dacă au apărut uh, noi acuzații, dar dacă da, atunci uh, ar trebui să ne mișcăm urgent și uh, să fie tratate sau să fie cumva abordate în raportul nostru al Comisiei Cont. E nevoie de o clarificare. pentru că toată această poveste nu îl afectează doar pe fostul președinte Schulz, ci pe noi toți. Reprezintă o, o amenințare și știu că nu am eu autoritatea de a cere o clarificare orală sau scrisă până pe 3 martie, dar sper totuși ca foarte curând să apară ceva și în raport ar trebui să putem defini ce înseamnă misiune pe termen lung, cine are dreptul să meargă într-o astfel de misiune, deci cine ia hotărârea și cine verifică dacă au existat uh, neregularități în uh, situația cheltuielilor. Domnul uh, Gaier spune că în Germania există campanie electorală, dar și în Franța și în Olanda este. Și astfel, comisia noastră nu se poate lăsa influențată. Dacă venim totuși cu clarificare în sens pozitiv, asta nu face decât să îl ajute pe președintele nostru. Am citit presa și am văzut că Spiegel spune că un fost uh, membru al cabinetului domnului Engels a fost uh, găsit, a fost uh, văzut ca petrecând foarte, foarte multe zile la Berlin și nu la Bruxelles, unde ar fi trebuit să lucreze. Se pare că a fost uh, trimis acolo într-o misiune pe termen lung, ar fi primit diurnă și că um, era uh, remunerat fără să plătească niciun impozit ba se uh, pare că i s-ar fi achitat și uh, chiria apartamentului din Berlin. Deci uh, aș vrea să știu dacă aceste lucruri chiar s-au întâmplat. În același timp, avem nevoie de informații, de date, trebuie să știm câte astfel de emisiuni pe termen lung există, sunt în desfășoare și să știm dacă uh, informațiile vehiculate de mass media sunt corecte sau nu. Deci aș vrea să știu care e durata medie a unei astfel de misiuni, în ce scopuri se face o astfel de misiune, câte au fost până acum, frecvența, durata, deci câteva informații care să putem clasifica, încadra aceste misiuni. În uh, articole de presă pe care le-am citit se spune că s-au făcut presiuni pentru a eluda regulile Parlamentului European în favoarea acestui membru de cabinet de care am amintit. Nu știu dacă asta s-a întâmplat, nu pot uh, să mă pronunț, dar ar fi bine să verificăm. Pentru că dacă toată lumea se uh, folosește de reguli după bunul plac, avem o problemă în Parlament. Domnul Von. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să mă refer la situația fostului președinte al Parlamentului, dar dacă toți a vorbit, uh, poate că aș putea să spun și eu câte ceva înainte să trec la chestiunile serioase. În ce privește acuzațiile la adresa președintelui Schulz, Știu că multe se referă la descărcarea pe 2014 și dacă am fi uh, vrut să dăm curs acestor speculații, acela ar fi fost momentul. Știm că au fost uh, adresate niște întrebări secretarului general și uh, cred că vom primi răspunsuri foarte curând. Sper că răspunsurile primite de la secretarul general să arunce lumină asupra acestor chestiuni și să ne uh, Uh, dea o garanție, să ne liniștească. Dar nu mă aștept sau nu cred că administrația ar fi permis uh, lucruri uh, care nu sunt conforme cu regulile. Nu cred că ar fi făcut uh, astfel de greșeli. Dar oricum, haideți să așteptăm până săptămâna viitoare ca să ne putem pronunța și după ce avem răspunsul, abia atunci să putem uh, face procesul de descărcare așa cum se cuvine. Nu cred că um, facem vreo favoare comisiei noastre sau Parlamentului dacă ne grăbim cu acest proces de descărcare. Iar raportorul nostru a identificat foarte bine în raportul său câteva dintre chestiunile cheie ce ar trebui să figureze în descărcarea de gestiune. Problema supravegherii bugetului Parlamentului. Raportorul spune că poate ar fi bine ca secretarul general să înființeze o unitate uh, în cadrul unui serviciu al Parlamentului, unitate care să ajute la cercetarea și înțelegerea modului în care se fac cheltuielile. Uh, Sigur, bugetul Parlamentului European are o rată mică de eroare, dar nu considerăm că soluția potrivită ar fi să mai înființăm încă un birou sau încă un uh, organism care să facă alte verificări. Cu privire la transparență, de obicei se vorbește despre transparență legată de uh, indemnizația generală, de cheltuielile generale. Aș încuraja colegii să militeze pentru cât mai multă transparență în acest sens, dar pe de altă parte să nu uh, creăm și mai multă birocrație în sistem. Sistemul pe care îl folosește Marea Britanie în uh, delegații mi se pare un exemplu bun. În Marea Britanie există un auditor independent care vine, examinează hârtiile, uh, într-o singură zi termină, de fapt într-o dimineață, îi ajunge timpul să se uite la hârtii, la documente și să, vede, să vadă cum s-a, s-au cheltuit banii la capitolul cheltuieli generale. Și apoi poate să dea un certificat, poate spune banii au fost cheltuiți corect în scopul uh, stabilit și aceasta, să, acest certificat să fie apoi uh, încărcat pe website. Iată o dovadă că s-a făcut un audit independent. Iată o modalitate de verificare care nu uh, presupune uh, adăugarea unei poveri birocratice sau unui cost uh, extrem de mare. Deci, da, trebuie să fim transparenți, dar putem opta pentru o modalitate care nu duce la și mai multă birocrație sau și mai multe costuri. Ar fi o, o propunere, cred. O posibilitate. Un alt lucru la care vreau să mă refer în textul raportorului se vorbește despre birouri de informare în statele membre și se pune întrebarea dacă e nevoie să continue să existe aceste birouri. Gândindu-mă la campania pentru Brexit din Marea Britanie, e bine, o problemă care a apărut după rezultatul votului a fost că oamenii nu prea știau cu ce se ocupă Uniunea Europeană, cum funcționează, ce face Parlamentul European. De pildă, în Marea Britanie avem două birouri de informare, unul în Londra și unul în Scoția. Deci o mare parte din Marea Britanie nu este acoperită. De pildă, țara Galler nu are birou de informare. Așa că eu aș fi foarte precaut în ce privește reducerea numărului de birouri de informare. Și apoi un ultim lucru, e nevoie de de mai multă protecție pentru personal, pentru cei uh, al căror contract uh, se încheie în ce privește alocațiile pentru cei sau indemnizațiile pentru cei care se duc la Strasburg, acestea sunt foarte mici, știu că asistenților le este foarte greu să se descurce cu banii, să mai și mănânce, să mai se și cazeze la Strasburg. Deci uh, asta trebuie să fie o prioritate. Știu că secretarul general a spus că are în vedere această problemă, dar noi trebuie să continuăm să insistăm pentru că sesiunile de la Strasburg, Strasburg uh, știm că uh, necesită deplasarea unui număr semnificativ de asistenți personali, așa că ar trebui să avem grijă și de soarta lor. Mulțumesc. Domnul Ialc. Doamne președinte, mulțumesc. În raportul colegului de Young există foarte multe lucruri interesante. Eu m-aș referi la următoarele. În primul rând, partidele politice și fundațiile politice. Înainte de a intra în miezul subiectului, vă amintesc că ar trebui să ne aducem aminte de ce spune regulamentul, tratatul. În ce privește partidele politice și fundațiile politice, am cumva impresia că dacă citim aceste norme, avem de-a face nu cu o structură respectabilă, așa cum ar trebui să fie într-un stat democratic, ci organizații mafiote ce operează pe plan internațional, lucru cu care eu nu sunt deloc de acord. Amintesc că se face trimitere la tratat și la regulament. Într-o democrație, Existența partidelor politice și diversitatea reprezintă o marcă a democrației, o caracteristică definitorie. Și avem Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolul 12, am textul în față și uh, cred că o să-l citesc. Victor Hugo a fost un mare poet francez și a ținut la această tehnică de a citi. Toate persoanele au dreptul de a se asocia liber în toate domeniile, inclusiv sau special în domeniul politic și sindical. Partidele politice la nivel european contribuie la exprimarea voinței politice a cetățenilor europeni, a cetățenilor Uniunii. Deci, ei nu doar că transmit și vehiculează mai departe acest mesaj al majorității, ci sunt și o modalitate de reflexie, de implicare a cetățenilor europeni. Deci e un drept fundamental care apare în uh, cartă, în preambul și uh, un drept care se întemeiază pe ordinea constituțională a statelor. Eu sunt francez, deci amintesc colegilor care sunt aici în uh, jurul mesei că articolul 4 din Constituția franceză spune Partidele politice își desfășoară activitatea în mod liber. Constituția franceză a fost scrisă de generalul de Gaulle, care știm bine că avea un oarecare dispreț pentru partide, dar ținea totuși la uh, rolul pe care îl joacă, recunoștea acest rol important. Mai este și problema separării puterilor. Într-un for european, deși nu avem o Constituție europeană, cred că putem vorbi mai degrabă despre un echilibru de puteri. Când nu există acest principiu al separării puterilor, este foarte greu să mai vorbim despre o democrație și uh, pot apărea niște uh, interacțiuni de-a dreptul incestuoase între uh, comisie, de pildă, și, și Olaf. Iată, deci, uh, o trăsătură definitorie a democrației este tocmai existența acestor partide. Și amintesc faptul că orice mandat care este impus devine nul. Mă gândesc la asistenții parlamentari uh, în uh, cazul Schulz, dar și în alte cazuri. Deci orice mandat impus este nul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un partid politic sau o asociație care face lobby sau chiar administrația Parlamentului nu are autoritatea de a da ordine niciunui deputat, nu îi poate impune poziția politică, nu îi poate impune obligații financiare, o cotizație pe care să o dea unui partid sau altuia și nici nu îi poate impune cum să-și organizeze activitatea de zi cu zi. Iar la asta o să revenim. Acum că e vorba de partide politice, mai amintesc un lucru am vrut să amintesc, de fapt, toate aceste lucruri. În textul raportorului nostru, ale cărui calități și experiență o, apreci- o recunosc, le apreciez, desigur, totuși în text sunt niște lucruri care m-au șocat. des partis politici și des fondations europene. Je crois avoir Cred că s-au uh, dat răspunsurile prin referințe juridice. Mai sunt și alte lucruri uimitoare. Când se spune, de exemplu, că există o serie de partide și fundații care sunt bănuite de reguli grave. Nu putem să punem pe toată lumea în același uh, uh, coș, așa știu că există astfel de partide, dar și eu sunt um, președintele unei mișcări Uh, politice europene care este bănuită de asemenea uh, lucruri. Avem un litigiu absolut uh, hilar, nu pot decât să zâmbesc când e vorba de o um, sumă de 60 de mii de euro. în timp ce Frontul Național cotizează la această mișcare cu 550.000 de de euro. Deci, uh, finanțarea activităților politice la nivel uh, național se uh, finanțează din surse proprii. Practic, se spune că Frontul Național primește bani în afară. Nu e adevărat. Frontul Național practic finanțează această mișcare Cred că la ultima întâlnire, domnul secretar general, domnul Velo, a, fă, a recunoscut oarecum că această dezbatere uh, ar trebui să ajungă în fața curții europene. Însă, cred că ceea ce este grav este ce am auzit și azi dimineață, și anume când ministrul maltez de finanțe, care vorbea în numele Consiliului European, spunea că există un nivel de eroare estimativ globală de 2,8%. Un alt, inter, un alt vorbitor se referea la o rată de 1%. Dar totuși vorbim de uh, 1% din 145 de miliarde, uh, ceea ce este o sumă uriașă. Și astea sunt reguli grave. Astea sunt lucrurile cu adevărat grave care se întâmplă. Asta am vrut uh, să spun. Uh, ia, acum lucrurile se uh, Uh, lucrurile s-au întors, se întoarce roata împotriva domnului Schulz, uh, se um, aduc acuze de uh, nepotism și uh, știm cât de uh, sensibil era domnul Schulz la orice zvon de nereguli din partea altora uh, pe vremea când lucra la Parlamentul European. Trebuie să, nu, să, să folosim aceeași măsură pentru toată lumea. Asta este natura activității parlamentare, pentru că unii cred că noi nu facem decât activitate uh, Uh, nu, nu, nu avem o activitate uh, suficientă, media se prezintă cu totul altceva, dar noi aici, uh, practic, ne ocupăm de procesul legislativ. Colegii noștri sunt aleși într-un scrutin proporțional și Orice student în anul întâi la drept știe ce înseamnă asta. Evident că este necesar exercitarea unui control la nivelul diverselor organisme pentru a ne asigura că banii sunt bine folosiți, dar nu trebuie să sub pretextul suprimării uh, fraude, să uh, punem în pericol activitatea noastră parlamentară. Domnul Baștas. Mulțumesc. Cred că ar trebui să mă refer la ce spunea antevorbitorul meu în legătură cu fondurile care sunt la dispoziția membrilor Parlamentului și felul cum sunt cheltuite pentru aceste fonduri pentru plata asistenților, care sunt de fapt atribuțiile acestor asistenți, ce pot și ce nu pot fac, face, ce ar trebui să facă și ce nu ar trebui să facă pentru partidele politice de acasă. Cred că Nu uh, sunt prea multe preocupări legate de acest subiect în descărcarea bugetară de anul acesta, dar poate la anul vom vorbi mai serios despre asta. Cred că, Denis, ar trebui să consolidezi un pic în avizul tău capitolul care se ocupă la partide politice, fundații și uh, mișcări politice. O să vin și eu cu niște propuneri de amendamente. În alinatul 46 se vorbește despre informații cu privire la birourile parlamentare. Eu trebuie să recunosc că am fost puțin șocat de acest alinat, pentru că spuneai că unele, unele dintre, um, de exemplu, birourile de informații um, ale Parlamentului ar putea fi redusă, De exemplu, cel din Strasburg ar putea fi uh, desfințat. Trebuie să spun că felul în care este formulat acest alinat și uh, sugestia că informația pentru publicul larg ar putea să fie înlocuită în anumite cazuri de, adică înlocuit, în loc să folosim ofițeri de informații, uh, sau agenți uh, de informații personal angajați să folosim terminale de calculator. Eu m-am uitat ce fac uh, oficiile de informații, de exemplu cel din Belgia, și pot să spun că uh, acest oficiu face mult mai multe lucruri decât uh, să informeze, organizează multe activități, chiar și în afara Bruselului, aduce belgieni, uh, francofoni și neerlandofoni uh, împreună, aduce uh, în fața acestora specialiști care să le vorbească despre politicile europene și să le explice de fapt cu ce ne ocupăm noi. Am văzut deci că aceste birouri de informații au reușit să uh, promoveze foarte mult uh, Europa și uh, Parlamentul European. Cred că, într-adevăr, există plus valoare și am văzut impactul acesteia în cazul Oficiului de Informații, Biroului de Informații Europene belgian. O să vin cu un amendament, desigur, ca să reformulăm acest alineat. Sunt de acord că dacă ne uităm la gama amplă de birouri de informații, dat fiind și faptul că timpurile se schimbă și că cetățenii privesc cu un ochi critic activitatea instituțiilor europene, trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri și nu cred că aceste birouri de informații trebuie să devină un, uh, o agentură de propagandă, ci trebuie să se asigure că informația corectă despre ceea ce facem noi cu adevărat ajunge la cetățean. Nu știu nimic uh, ce, despre activitatea Oficiului de Informații din uh, Strasburg, dar știu ce se întâmplă aici uh, cu biroul belgian și nu spun asta doar pentru că sunt belgian. Cei care mă cunosc uh, știu că nu sunt deloc un uh, naționalist belgian, sunt foarte pro european, deși am o, un ochi critic la adresa Europei. Ideea era că trebuie să uh, vă propun un amendament la acest punct. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze că n-am putut să fiu aici mai devreme. Eu sunt uh, de acord în mare parte cu avizul domnului Yang. Și cu ce spunea domnul Gaia. în uh, în legătură însă cu uh, problemele legate de fostul președinte, cu ceea ce s-a aflat în ultima vreme ar trebui, poate, să cerem ca cei care supraveghează controlării de date să se asocieze activității noastre Eu nu mă îndoiesc de bunele intenții ale raportorului, dar cred că la un moment dat va trebui să ne punem întrebarea cum uh, este compatibilă transparența absolută cu protecția datelor personale. Noi uh, dăm socoteală în fața um, alegătorilor noștri din 5 în 5 ani, dar, și, dar nu numai atunci, în legătură cu activitatea depusă Aici sunt anumite probleme, probabil, cu niște membri ai personalului. Sigur că se vor face propuneri pentru rezolvarea acestor probleme legate de asistenții noștri eu însă cred că ar trebui să clarificați uh, acest lucru în cadrul stabilit de legislația privind protecția datelor. În legătură cu premiul Lux acum. Au fost anumite critici Eu votez ca orice alt membru, văd filmele, îmi exprim o părere prin vot, am văzut că filmele vizionate anul acesta în cadrul premiilor Lux au avut succes și în cadrul unor festivaluri eh, importante. Deci uh, trebuie să apărăm acele producții care au legătură cu promovarea valorilor europene. Ne dorim ca filmele europene să treacă Atlanticul și să ajungă la acea mecă, meca cinematografiei uh, moderne Dar pentru asta va trebui să continuăm să încurajăm cinematografia europeană. Acum, la problema gestiunii Parlamentului European, cred că ar trebui să ne îndreptăm atenția asupra unor proiecte care au fost în așteptare foarte mult timp pe vorba de o serie de chestiuni ce țin de clădirile Parlamentului. Se pune problema mentenanței a um, calității Mm, activității noastre, dar și problema flexibilității bugetului european. Și trebuie să nu uităm, uh, repet, de marile proiecte care au fost puse cumva în stand-by și care ar trebui relansate și chiar accelerate. În contextul descărcării bugetare pe 2015, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Was der Kollege de Jong gesagt hat, dass wir künftig nur noch Sachen reinnehmen, wenn wir neue Elemente haben, dann müssten wir dringend raus. Doamna președinte, colegul de Jong a spus că nu trebuie să ne exprimăm decât dacă avem elemente noi. Nu ne apucăm acum să vorbim iar de sediul de la Strasburg și sediul de la Bruxelles. Nu e nimic nou în asta. Eu pot să vă spun că aici ne dorim să discutăm chestiuni noi ce țin de contextul descărcării bugetare pe 2015. Ne trebuie elemente bine documentate și să luăm cuvântul doar atunci când avem ceva de spus. Sunt de acord cu domnul Gaier și cu domnul De Jong. Avem probleme de credibilitate, indiferent de culoarea politică a actualului președinte al Parlamentului. Um, haideți să vorbim despre problema misiunilor de lungă durată. Uh, prin 2012-2013 administrația ne-a spus că nu mai este posibil organizarea unor astfel de misiuni. Mi s-a spus că totuși uh, în jur de 15 persoane au uh,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 Dar să zicem că uh, cineva, un uh, europarlamentar german, uh, merge într-o misiune de lungă durată la Berlin și stă în propriul apartament acolo. Uh, faptul că mai primește diurnă și indemnizație de uh, ședere uh, nu sunt uh, lucruri corecte. Aceste uh, fonduri sunt privite ca venit, ceea ce nu este uh, adevărat. Sunt uh, curioasă cum ar răspunde administrația Parlamentului unei astfel de probleme, pentru că în trecut uh, împotriva unora s-au luat măsuri, împotriva altora nu. Trebuie să rămânem obiectivi. Mai este problema birourilor de informații ale Parlamentului. Mai mulți colegi au adus problema în discuție și am fost surprins să, să văd că această problemă e tratată într-un mod atât de radical. Nu am analizat această problemă în mare profunzime, dar dacă există informații noi legate de asta, vă rog să ne spuneți. Eu nu sunt sigură că uh, ne putem baza pe informațiile pe care le avem deja. Dacă aveți, deci, informații suplimentare cu care să puteți sprijini criticile aduse acestor birouri de informații, să ni le spuneți. Acum, problema codului de conduită pentru membrii grupurilor de lucru. Libertatea exercitării mandatului este un lucru foarte important. Noi venim uh, din uh, lumi politice diferite, cu sarcini diferite. Nu este uh, cazul să... Acum, eu nu vreau să dau Parlamentului o o prăjină pe care să o întoarcă pe spinarea mea, dar dacă ne gândim uh, să definim acum mandatul unui parlamentar și ce are el de făcut, atunci uh, eu nu sunt de acord și dacă cineva se apucă de treaba asta, eu îmi iau jucările și plec acasă. Iar ceea ce se discută în uh, legătură cu fostul președinte al Parlamentului, nu are nicio legătură cu asta. Lucrurile trebuie să fie clare și sunt foarte clare și ar fi bine să ne formăm fiecare o opinie. Și acum să dau cuvântul uh, lui Denis ca să încheie. Antwoord ook relatief kort kan zijn. Um, paar punten. Mulțumesc. Voi încerca să răspund întrebărilor pe categorii. Mai mulți vorbitori s-au referit la câteva aspecte. În primul rând, uh, transparența și indemnizațiile generale. Eu am primit e mail uh, recent de la diverse persoane care spuneau că nu voi mai vota, nu vor mai vota pentru mine, pentru că primesc 4.000 uh, de euro în fiecare lună pe lângă salariu. Și uh, dacă ne uităm la rata sărăciei în țările de jos, aceștia spuneau că banii respectivi pot să fie mult mai bine cheltuiți. Și sunt de acord cu acest lucru, însă nimeni nu spune că parlamentarii dau înapoi 10.000 de euro în fiecare an. Salcina probei a fost inversată și acest lucru nu se reflectă în mass media. Se vorbește în fiecare zi în articole despre indemnizațiile generale și despre risipa făcută de europarlamentari. Dacă vrem să facem ceva în vederea eradicării acestei critici, Trebuie să ne asigurăm că există un grad suficient de transparență. De exemplu, ar trebui să existe un anumit uh, control și din partea unui auditor extern putem să prevedem și această situație. A trebui să publicăm toate documentele pe site-ul web, să le dăm cetățenilor posibilitatea să controleze cheltuielile noastre. Desigur, există mai multe modalități prin care putem să asigurăm un grad mai mare de transparență legat de indemnizațiile folosite, cheltuite de către parlamentari. Acestea ar putea fi evaluate de un uh, evaluator extern, dar trebuie să fie clar că nu e vorba de niște sume care se adaugă la salariu, ci sunt sume cu o utilizare foarte clară. Metoda de lucru însă trebuie să fie precizată. Putem, de exemplu, să facem o astfel de anchetă pe bază de eșantioane sau, într-adevăr, putem să definim câteva praguri de la care să începem auditarea. Oricum, chestiunea este foarte importantă și sunt convins că vom reveni asupra ei în cadrul dezbaterilor ulterioare. Oricum, mi se pare că trebuie clarificată pentru că este esențial pentru imaginea Parlamentului European. Au mai fost câteva aspecte recurente în intervențiile antevorbitorilor mei. Parla fostul președinte al Parlamentului European și neregulile identificate. Trebuie să vă spun că dezbaterea de astăzi mă bucură, pentru că fiecare dintre dumneavoastră are în cap un obiectiv foarte bine definit și cred că în baza acestor obiective trebuie să acționăm. Tocmai de aceea așteptăm răspunsurile din partea administrației. Eu sper că vom avea posibilitatea să vorbim despre acest subiect din nou cu raportorii din umbră, pentru că este într-adevăr o problemă arzătoare, mai ales acum în contextul alegerilor naționale care vor avea loc în martie, chiar în timpul săptămânii de plenară. Eu, din păcate, nu voi putea fi activ pe toate planurile în același timp, însă Până atunci trebuie să ne gândim bine la toate elemente și să vedem cum putem um, aduce lumină în uh, aceste acuzații, presupuneri și, de asemenea, cum putem formula niște recomandări pe care să le includem în acest raport. Apoi s-a mai vehiculat aspectul legat de partidele politice europene. Și s-a vorbit despre subvenții. Dar în momentul în care eu am evocat acest uh, subiect, poate că nu m-am făcut suficient de bine înțeles. În raport am menționat uh, cei 15%. în raport cu șeful de partid. Desigur, poate că putem să scădem, să reducem acest prag. În raport însă nu am prevăzut eliminarea subvențiilor. Desigur, putem să reducem acest prag, să trecem la un procent mai mic, dar nu e vorba de o eliminare a acestor subvenții, acestor finanțări pentru partidele politice. Nici vorbă de asta în raportul meu. S-a mai uh, vorbit despre asistenții detașați, despre APA. Aici sunt de acord cu părerea exprimată de Verzi. Am încercat să prezint uh, un uh, text îmbunătățit. Dar acest lucru nu înseamnă că nu împărtășesc uh, alte observații pe care le-am auzit uh, despre cheltuielile cu detașarea asistenților uh, la Strasburg. De multe ori este dificil să se găsească un hotel în plafonul prevăzut aici. Ce putem face cu secretariatul general? Secretariatul general deja a fost sesizat cu privire la acest dosar, dar într-adevăr mai rămân lucruri de, de rezolvat. Legat de birourile de informare. Problematica nu se oprește aici. Până la urmă, lucrurile nu se reduc la aceste birouri de informare. Da, și acesta este un subiect despre care va trebui să mai vorbim. Dar să nu uităm că în uh, această epocă, oamenii, uh, cetățenii europeni, nu se interesează pur și simplu în mod natural de instituțiile europene și de politicile noastre. Există cercetători, studenți, oameni de știință care cunosc de aproape aceste instituții și, până la urmă, birourile de informare vizează tocmai aceste persoane, inițiativele lor, uh, au în vedere aceste persoane, dar cred că aceste birouri de informare ar trebui să-și extindă puțin tentaculele și să nu se mai adreseze numai persoanelor care cunosc deja instituțiile. Ar trebui să se întoarcă și către cetățenii care sunt mai pasivi, mai indiferenți și poate chiar critici vis-a-vis -vis de natura activității noastre și astfel să le se explice mai bine inițiativele noastre. În concluzie, aș dori să revin la ceea ce s-a spus cu privire la informarea și documentarea în materie de măsurarea rezultatelor. Trebuie să știm cum putem cuantifica aceste rezultate. Avem deja câteva servicii care se ocupă de această măsurare și Până la urmă trebuie să vedem uh, cum stă treaba cu cererea și cu oferta. Poate că ar trebui să ne gândim la desfășurarea unei analize preliminare a serviciului de documentare. Și apoi să vedem dacă toate elementele prevăzute se regăsesc și în uh, conturi. Nu cer aici crearea unui nou serviciu, însă trebuie să vedem dacă într-o analiză prealabilă se ține cont de aceste elemente. Mulțumesc! Termenul de înaintare a amendamentelor va fi 6 martie la ora 14, deci nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Așa că am finalizat discuția pe acest uh, punct, așa că trecem la punctul 59 cu privire la Fed, domnul Omage. Madame la Présidente, je vous euh, remercie. Domnul președinte, mulțumesc. We would, I would like to urge you all to If you want Donc to nous leave allons... the room, please do it ASAP. <laughs> Nous évoquons donc à présent. Vă rog uh, să părăsiți sala în liniște. Legat de descărcarea de gestiune pentru Fondul European de Dezvoltare, acest proiect de raport a făcut obiectul uh, unui efort îndelungat, uh, minuțios și aprofundat. Au avut loc mai multe reuniuni de lucru cu Comisia Europeană, care vreau să-i mulțumesc pentru disponibilitate, în special comisarului Mimița, cu care m-am întâlnit în cadrul acestor reuniuni. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au fost implicați în faza de redactare, desigur, raportorilor din umbră, dar și raportorilor de aviz din partea celorlalte comisii. Aveți uh, în fața dumneavoastră propunerea, așa că nu voi intra în detalii cu privire la toate propunerile din cadrul acesteia. Însă, în această dupămasă, mi-ar plăcea să subliniez câteva puncte esențiale ale raportului meu care au legătură strânsă cu controlul bugetar. Și, în primul rând, aș vrea să mă refer la fiabilitatea conturilor și la declarația de asigurare a DEFCO. În ceea ce privește execuția financiară pentru 2015, vă readuc aminte că cheltuielile sau uh, sunt redate în, la capitole 8 până la 11 și salut eforturile care au fost uh, desfășurate de Comisia Europeană pentru a diminua prefinanțările anterioare. Acestea fiind spuse, însă, regret lipsa de credite de plată în 2015, lucru care a condus la probleme bugetare legate de caracterul uh, adecvat al conturilor. Nivelul ratei erorii nu a scăzut din 2014, 3,8%. Ba chiar acesta este în continuă creștere din, uh, de câțiva ani. Din 25, din toate uh, plățile analizate de curte, 25% sunt afectate de eroare, iar erorile rămân de aceeași natură. Vă reamintesc, deci, uh, solicitarea noastră de a vă concentra pe aceste erori, mai ales în cazurile în care uh, nu există documente justificative și se încalcă normele licitațiilor publice. Legat de prefinanțare, am constatat că 9,6 milioane de euro care corespund unor prefinanțări neutilizate au fost înscrise în mod greșit ca produse operaționale. Vă reamintesc, deci, că, în acest sens, Comisia va trebui să ia măsuri noi pentru a preveni noi erori, pentru că e vorba de integritatea fondurilor. Desigur, nu ignor progresele făcute până acum, în special când vine vorba de recuperarea dobânzilor pe prefinanțări. Aș putea să intru și în mai multe detalii cu privire la controlele ex ante. Aici mă îngrijorează lacunele în materie de control și aș vrea să rog Comisia să remedieze aceste probleme. Conform Curții de Conturi, Comisia ar fi trebuit și ar fi putut să reducă rata erorii cu 1,7% dacă ar fi utilizat toate informațiile care i-au fost puse la dispoziție. Cu privire la cadrul de asigurări, aici aș vrea să salut faptul că Comisia a urmat recomandările emise de către Parlament, făcând o rezervă diferențiată, rezerve diferențiate și mm, ă, nemai făcând o rezervă generală. În ceea ce privește mecanismul African Peace, am avut uh, o dezbatere cu ușile închise pe acest subiect și vreau să-i mulțumesc uh, președintei acestei comisii, dar și președintei Comisiei DEVE, pentru că a organizat această dezbatere care a fost interesantă și care ne-a permis să punem întrebări și să subliniem îngrijorările noastre. De asemenea, ne-a permis să obținem câteva răspunsuri din partea comisiei. Răspunsuri care, după părerea mea, sunt în continuare insuficiente. Și uh, aștept în continuare și uh, cred că și colegii vor împărtăși părerea mea, aștept deci uh, de la Comisie niște măsuri concrete pentru a adapta guvernanța, coordonarea și responsabilitatea actorilor vizați de monitorizarea acestor instrumente. Și aștept în special ca Comisia să informeze Parlamentul cu privire la măsurile de corecție care vor fi adoptate și, de asemenea, cu privire la recuperările și la îmbun eventualele îmbunătățiri. Un al doilea punct important cu privire la acest raport. Cred că ați observat că am vrut uh, să mă concentrez în acest raport pe rezultate și pe căutarea performanței. Și în acest sens am formulat câteva propuneri pentru a îmbunătăți performanța și eficiența în gestionarea Fondului European de Dezvoltare. Sunt numeroase propuneri aici pe care nu le voi detalia acum. Vreau doar să insist pe propunerea de a dezvolta o tipologie de cauze de blocaj și de dificultăți cu care se confruntă delegațiile în punerea în aplicare a proiectelor și vreau să mai insist pe obligația de a informa imediat în momentul în care un proiect a fost etichetat drept roșu, nu s-a blocat, timp de trei ani consecutiv. Și astfel, ar trebui să se oprească întregul proiect și ar trebui să se ramburseze banii folosiți, desigur, recunoscând uh, progresele făcute în cadrul acesteia. Și apoi, o ultimă propunere, care este destul de evidentă și care are legătură cu toate politicile europene și, desigur, cu Fondul European de Dezvoltare, este necesara simplificare a regulilor de control, o simplificare indispensabilă pentru a reduce rata de eroare. Și un al treilea palier important este legat de atragerea actorilor externi. Aceștia participă la obiectivele acestei politici. Vorba de fondurile fiduciare, de Banca Europeană de Investiții și e vorba și de instituțiile internaționale. Cred că ați citit acest raport și vedeți că în acest sens, în acest domeniu, avem câteva probleme legate de control, atât în ceea ce privește fondurile fiduciare, Banca Europeană de Investiții, dar și instituțiile internaționale. Cred că în toate cele trei cazuri ar trebui să avem două obiective, o mai mare transparență și un control mai accentuat, dar și un control al obiectivelor politice pentru că, într-o oarecare măsură, într-un mod indirect, toate acestea participă la atingerea obiectivelor pe care le-am definit. Și pentru a concluziona, aș vrea să insist pe câteva aspecte generale de natură mai degrabă politică, care au legătură cu Fondul European de Dezvoltare. Jeter. Aici, la Comisia pentru Control Bugetar, noi suntem destul de preocupați de chestiunea performanței. Și cred că este o preocupare legitimă. Ne punem uh, întrebări cu privire la eficacitatea asistenței. Cred că nu insistăm suficient pe această problemă. Ar trebui să existe o evaluare a tuturor politicilor europene până la urmă. Pentru că, din păcate, am constatat în numeroase cazuri că eforturile desfășurate de uh, cei care conduc politica de dezvoltare sunt anihilate, diluate, slăbite de modul în care se pun în aplicare alte politici. Și mă gândesc acum la politica comercială, politica de pescuit, acestea sunt doar două exemple, dar uh, v-aș putea da și altele din alte domenii. Așadar, cred că trebuie să existe cumva o armonizare, o reconciliere a tuturor politicilor noastre la nivel global. De asemenea, vreau să insist pe faptul că noi, uh, și de fapt toată lumea a remarcat acest lucru când am avut uh, ședința anterioară, vreau să spun, deci, că politica de dezvoltare e afectată de o serie de crize, care și ele afectează, slăbesc și chiar anulează obiectivele pe care noi le urmărim. Eu provin dintr-o regiune ultraperiferică, dar este la fel și în uh, țările uh, din uh, Africa Caraibe, Pacific, atunci când are loc o catastrofă naturală, un ciclon de o intensitate extremă, ani întregi de eforturi sunt pur și simplu șterși cu buretele. La fel și când se declanșează o criză politică sau un război. Deci trebuie să ținem seama de acești factori în evaluarea pe care o facem cu privire la această politică. Un al treilea lucru la care țin uh, foarte mult și pe care l-am discutat cu comisarul Mimița acum uh, câteva zile când a avut loc uh, forumul european pentru mm, țările și teritoriile de peste mări. E bine, cu această ocazie eu am spus și am insistat că țările și teritoriile de peste mări au legături constituționale cu statele membre ale Uniunii Europene, Franța, Marea Britanie, Olanda, Danemarca. Și, prin urmare, aceste țări și teritorii fac parte din familia europeană. Așadar, pentru ele trebuie să avem o abordare specifică, adaptată. Și toate aceste țări și teritorii de peste mări, ca și reprezentanții lor care sunt aici în Parlamentul European, militează pentru adoptarea unui instrument dedicat lor, un instrument de finanțare specific. Mi se pare o revendicare legitimă și, în plus, ne-ar permite să scădem uh, rata de proastă utilizare a fondurilor în aceste teritorii țări de peste mări. Acordul de la Cotonou, un alt subiect amplu. M-am mai uh, pronunțat uh, și în uh, ultima noastră ședință. Când vorbim despre țările ACP, adesea uităm că peste 80% din ele reprezintă mici țări insulare în curs de dezvoltare. Sigur, avem țările din Africa, dar 80% din țările care fac parte din grupul ACP, dacă nu chiar mai mult, sunt de fapt uh, mici state insulare care sunt uh, abia în curs de dezvoltare. Iar pentru aceste țări, uh, soluția sau abordarea noastră ar trebui să fie total diferită. Putem urmări aceleași obiective, dar într-o modalitate mai rapidă. Dacă teritoriul sau țara acoperită e mai mică, ar trebui să putem uh, să punem în aplicare abordarea noastră mai repede decât o țară mare. Iată de ce, în ce privește acordul la Cotonou, trebuie să introducem o componentă nouă, insularitatea. Și ar trebui astfel să avem o strategie anume pentru țările insulare. În fine, problema migrației. O problemă ce e evident în centrul preocupărilor noastre. Eu cred că 100% din politica noastră de dezvoltare contribuie la obiectivul de limitare a migrației. Pentru că dacă aceste țări ce trimit migranți se dezvoltă, ele uh, vor trimite mai puțin migranți către noi. Pentru asta e nevoie de o viziune globală, nu doar prin politica de dezvoltare uh, vom reuși să rezolvăm uh, această problemă fundamentală. Pentru că dacă ne uităm la evoluțiile demografice, vedem că în 2100 populația mondială uh, e estimată la 12 miliarde de persoane, poate chiar mai mult, iar populația Africii va depăși 4 miliarde, adică de la 1 miliard va trece la 4 miliarde, de 4 ori mai mult în 100 de ani, adică în decursul unei vieți. Populația Nigeriei va avea aproximativ 900 de milioane de locuitori, echivalentul întregului continent african acum iar populația de pe continentul Europei va reprezenta doar 600 de milioane de locuitori, așadar o populație în declin. Am uh, menționat aceste cifre, aceste estimări, doar pentru a arăta ce urmează și a arăta cât de importante vor fi schimbările climatice care vor uh, împinge și mai mult fenomenul migratoriu către noi. Prin urmare, politica de dezvoltare, așa cum o știm, așa cum uh, există ea în prezent, nu ajunge pentru a face față acestor provocări. E clar că răspunsul se găsește în altă parte. Și, în fine, în încheiere, dacă aruncăm o privire de ansamblu asupra politicii de dezvoltare, constatăm că toate provocările planetare și provocările europene, de fapt, vizează și Africa, Caraibe, Pacific. Provocări de ordin climatic, migrație și, insist, pentru că vreau uh, să mă asigur că Comisia Europeană ține cont de acest lucru. Colegul Taron văd că este încă în sală, deci și verzii sunt uh, interesați. Pierderea biodiversității. Suntem în a șasea etapă, al șaselea ciclu de dispariție a unor specii numeroase. Mare parte din ele se găsesc în Africa Cred că e momentul să facem față acestei provocări, să luăm măsuri. Sigur că asta nu ține deloc de obiectul raportului nostru de uh, bugetul Parlamentului. În orice caz, 6 uh, martie este termenul de depunere a amendamentelor. La Strasburg voi avea o întâlnire cu raportori din umbră și în acel moment, în acea întâlnire, voi propune colegilor care sunt raportori din umbră să acordăm descărcarea comisiei. Președinte. Mulțumim foarte mult uh, și mă bucur că comisia noastră prețuiește valoarea pe care o aduce Fondul European de Dezvoltare. Doamna Schmidt. Da, mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul raportor. Domnilor și domnilor, De obicei încep prin a mulțumi raportorului și Curții Europene de Conturi. O fac și de această dată pentru că raportorul a redactat un text foarte bun, echilibrat, cu siguranță și colegii au aceeași părere. Fondul European de Dezvoltare e unul dintre principalii suspecți atunci când facem bilanțul cheltuielilor, mai ales știind că în cele 11 la Fond European de Dezvoltare, care uh, urmează să acopere până în perioada până în 2020, are 30,5 milioane fonduri. Deci când e vorba Când e vorba de o sumă atât de mare de bani, ce vine de la contribuabil, e foarte important ca noi, Parlamentul, să exprimăm un punct de vedere. Dar raportul este echilibrat, după cum ziceam, și la partea ce vizează cheltuielile, cred că limbajul ar trebui să fie mai clar, mai lipsit de ambiguitate. Prin urmare, cred că ar trebui făcute unele îmbunătățiri. Șeful de unitate, șeful de delegație, fonduri financiare, cooperarea cu organizații internaționale, în special ONU, cu care ne-am întâlnit anul trecut la New York. persoana responsabilă acolo ne-a indicat că avem multe de făcut în ce privește bugetul, ne-a dat și niște uh, indicatori uh, de performanță. Mai sunt și ralurile. Acum, eu la Ruba nu am avut plăcerea să mă întâlnesc cu comisarul Mimița, totuși am citit comunicatele de presă și uh, știu uh, ce se face pentru recuperarea sumelor. Vom depune amendamente pentru a aduce un plus de clarificare. Cu toții vrem uh, transparență și previzibilitate atunci când uh, acordăm uh, fonduri europene. La Fondul European de Dezvoltare, o problemă nu este doar faptul că lucrăm cu sume foarte mari, ci și cu un teritoriu foarte mare, o arie geografică foarte vastă, 79 de țări din ACP, Africa. Foarte puțini uh, bani ajung uh, la OCT-uri, marea majoritate se duc în uh, Africa. Aproximativ 29 de miliarde merg către, către Africa și OCT-urile primesc abia câteva sute de milioane. <coughs> Deci, raportorul poate ar trebui încurajat să insiste pe aceste zone vulnerabile, mai puțin uh, luat în seamă. Noi uh, avem uh, miliarde de euro și ar trebui să um, veghem ca acești bani să fie distribuiți corect. Cum spuneam, textul este unul echilibrat, dar voi veni cu câteva amendamente care mi se par necesare pentru că ar fi bine să aducem niște completări. Doamna Kadenbach. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în engleză pentru că notițele mele sunt în engleză. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, curții și raportorului, domnului Omarje, pentru activitatea sa. Ca și doamna Schmidt, consider că raportul e unul constructiv, iar uh, grupul meu politic nu poate decât să regrete faptul că uh, Comisia, neplătind acele angajamente în 2015, a afectat performanța fondurilor. Um, nu numai că nu s-au plătit sumele cuvenite până în 2016, vreo 80 de milioane, ci s-au și acumulat dobânzi de întârziere, aproape un milion de euro. În 1959 s-a lansat uh, acest Fond European de Dezvoltare, iată că el continuă să existe. Ce dorim noi este un mai mare control democratic și uh, mai mare responsabilizare, mai mare eficiență, transparență și vizibilitate în cheltuirea acestui fond. Vrem să reducem costurile cu tranzacțiile, să simplificăm cerințele de raportare și de contabilitate. Să existe o singură serie, un singur set de norme administrative. Recunoaștem faptul că Fondul European de Dezvoltare contribuie la soluționarea problemelor ce duc la apariția valului de migranți și de refugiați. Dar mai avem și uh, problema uh, controalelor uh, la frontieră, care nu funcționează cum trebuie, problema returnării migranților. Cred că ar trebui să existe sinergii mai mare între Fed și bugetul per ansamblu al Uniunii Europene. Astfel s-ar putea aborda și preveni mai bine problema crizei migratorii modelul de investiții în Africa ar trebui să fie același cu modelul european pentru investiții strategice pentru a debloca situația existentă. Trebuie să implicăm uh, mai mult curtea, să există raportare 100% în fața Parlamentului. Sunt de acord cu raportorul. E nevoie să existe instrumente adaptate, chiar dacă obiectivele sunt aceleași, ele trebuie să fie în funcție de beneficiari. Este destul de dificil să evaluăm care au fost sumele cheltuite pentru uh, combaterea migrației. De asta e nevoie de indicatori de performanță foarte clari și de responsabilitate. În ce privește dubla finanțare și riscul de cheltuire nejustificate a fondurilor, am uh, văzut că și acestea sunt probleme, probleme ce trebuie abordate. Trebuie să adaptăm controlele și să există un management al riscului în funcție de regiune pentru a ține pasul cu noile forme de uh, finanțare existente, noile instrumente, finanțare combinate, parteneriate cu instituții, cu um, fonduri fiduciare. Putem uh, să personalizăm asistența pe care o oferim. Trebuie să evaluăm uh, condiționalitățile impuse și cel mai important lucru ar trebui să fie eficiența. Riscul a fost inclus în uh, managementul operațiunilor și e foarte bine pentru că știm că um, fondul acesta operează în uh, medii, în contexte dificile și riscante. Iată de ce e nevoie de o monitorizare și actualizare permanentă a riscului existent. Președinta intervine. De asemenea, recunoaștem uh, avantajul de a coopera cu organizații internaționale în anumite situații, însă e nevoie să corectăm um, erorile și lacunele ce există în acest demers de colaborare, să îmbunătățim vizibilitatea noastră, să fim aproape de cetățeni. Regretăm că fondurile alocate pentru OCT-uri nu intră în uh, sfera auditului. aceste uh, investiții nu fac parte din uh, uh, câmpul de audit al curții de conturi. Cerem BEI să consolideze activitățile de due diligence pentru a crește calitatea informației pentru beneficiarii finali și să prevină acele tranzacții ce sunt intermediate și care ar putea avea un impact negativ. Și, în fine, e nevoie de o listă uh, obligatorie o listă de criterii stricte pentru operațiunile Fed. Vom uh, continua să contribuim cu idei la ședințele ce urmează. Mulțumesc! Mulțumesc! Niciunul dintre membrii nu dorește să ia cuvântul acum, dar reprezentantul DG Devco are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, uh, doamna raportor. Pentru uh, 2015 mulțumim uh, pro- pentru proiectul de aviz, care e un uh, document echilibrat, care ține cont de cooperare europeană, dar care are și uh, Um, calitatea de a pune în evidență anumite slăbiciuni și propune anumite soluții. Deci sunt abordate foarte multe aspecte în acest document. Nu am să răspund la tot ce s-a spus, o să abordez uh, însă lucrurile cele mai uh, importante. Uh, uh, Madame Schmidt, uh, parce qu'elle s'est absentée, réitère sa, sa question, uh, mais c'est simplement... E vorba doar de corecții care au fost uh, făcute pentru uh, criterii de eligibilitate E vorba doar de niște tehnici contabile pe care le folosim. Cât privește nivelul de eroare și controlele exante, la nivelul uh, Uh, erorilor. Uh, procentul este destul de mic și stabil, dar amintesc că lucrăm într-un mediu foarte dificil în țări um, uneori cu o puternică instabilitate, zone de conflict uh, sau chiar de război. S-a constatat că Uh, de asemenea o rată de eroare reziduală calculată de comisie de 2,2%. E vorba de rata calculată odată ce toate operațiunile de control au fost finalizate și a, care surprinde rata de uh, eroare pentru anumite proiecte la un moment dat. E vorba de datele raportate de contabili în cadrul inspecțiilor la fața locului. Vă spuneam că lucrăm cu țări în situații de fragilitate, în condiții de uh, lipsă a arhivelor și a datelor de calitate. Asta nu înseamnă că există fraude neapărat, și că uneori nu se respectă anumite proceduri sau în unele cazuri avem probleme cu eligibilitatea, cu uh, criteriile de atribuire a contractelor. Am elaborat un uh, sistem de evaluare ex ante extrem de dezvoltat. Anumite informații uneori scapă gestionarilor, dar trebuie să facem legătura între rata de eroare care e în scădere, mai ales cea reziduală, și mediul în care lucrăm, dar și um, trebuie să facem și legătura cu um, frecvența controlelor. Rata de eroare, vă spuneam, este în scădere. În țările partenere, Comisia asigură un control ex ante al tuturor tranzacțiilor iar procedurile sunt cele uh, privind licitațiile publice adoptate de către Comisie. Comisia este deci cea care execută țările contractante. Un procedură, o procedură de gestiune indirectă extrem de bine controlată, pentru, tocmai pentru a scădea rata de eroare. În ceea ce privește performanța Apropo de proiectele așa zise blocate sau pe care noi le calificăm ca fiind în zona roșie, se face o monitorizare foarte strânsă și am răspuns chiar anticipat solicitărilor Parlamentului evaluând evoluția proiectelor de la un an la altul și raportând măsurile corectoare care au fost uh, luate. În ceea ce privește proiectele din zona roșie, ele sunt cele care nu și-au atins deloc obiectivele și care pot fi închise. Din 100 55 de astfel de proiecte analizate anul uh, 2015, uh, 145 au fost uh, corectate. Încă ceva în legătură cu neînțelegerile de care vorbeam, uh, activități externe, partenerii externe, fondurile fiduciare. E adevărat că colaborăm cu organisme internaționale care contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene și în legătură cu aceste fonduri fiduciare, dincolo de transparența necesară, aici împărtășim opinia Parlamentului că fragmentarea și uh, dispersia instrumentelor uh, este dăunătoare, sunt dăunătoare. Dacă... Deci, cum spuneam, împărtășim această părere, dar uh, ideea este că aceste fonduri sunt uh, gestionate de comisie și aici sunt uh, supuse unui regim de control foarte strict din partea comisiei. Directorul general DEVCO face anual o declarație în legătură cu toate fondurile pe care le gestionăm, inclusiv în legătură cu fondurile care urmează să fie gestionate de către statele membre. Fie că e vorba de planuri de audit uh, în cazul programelor de cooperare internațională, fie că e vorba de lanțurile de raportare în legătură cu declarațiile de asigurare, fie că e vorba de studiile a, privind taxa, privind rata a, uh, erorii a, uh, reziduale. Am să mă opresc aici spunând că pentru Uh, vreau să spun câteva cuvinte despre African Twist uh, Facility. Am pus un, am, am alcătuit un plan de acțiune. Serviciile de audit au analizat punerea în aplicare acestui plan de acțiune și se consideră că majoritatea măsurilor au fost uh, bine aplicate. Încă mai considerăm în ziua azi că Uniunea Africană nu este uh, capabilă să treacă evaluarea pe piloni, deci nu putem să ridicăm uh, rezerva cu privire la aceste programe și vom continua monitorizarea de aproape. Auditul efectuat de serviciile interne ale Comisiei nu s-au referit la legalitatea operațiunilor, adică nu s-au constatat fonduri neeligibile sau uh, uh, nereguli uh, severe. Din 2009 am semnat un memorandum de înțelegere cu Uniunea Africană. Noul regulament financiar ne impune exigențe suplimentare și Uniunea Africană nu uh, reușește să îndeplinească aceste condiții, dar din 2015 monitorizăm foarte de aproape acest subiect. O să mă opresc aici și vă mulțumesc. Mulțumim. Am ajuns la finalul acestei, uh, acestui punct de pe ordinea de zi. Uh, termenul pentru amendamente 15 martie la ora 2. Continuăm acum uh, întâlnirea coordonatorilor și am să rog pe cei care nu rămân la această întâlnire să părăsească